procesul verbal este considerat adoptat. Vreau să vă inform că, formez că, în conformitate cu articolul 3, aliniatele 3 și 4 din regulament, Comisia Afacelor Juridice din reuniunea sa din 19 martie 2014 a verificat mandatele domnilor Giovanni Barbagallo și al doamnei Anet Coevius și a propus să valideze mandatele lor uh, cu efect din 11 martie 2014 și uh, din 12 martie pentru doamna Kevius. Așa că vă propun să validăm aceste două mandate. Există observații? Nu sunt observații, deci aceste mandate sunt considerate validate salut uh, și felicitări celor doi uh, colegi. Domnul Brice Ortefeu a prezentat președinției uh, dorința sa de apărare a imunității sale